Mes chers collègues, bonjour! Stimați colegi, bună ziua! Înainte de, a de, înainte de a demara lucrările noastre, urez bun venit în primul rând grupului SNCF din Noua Achiten, un grup foarte numeros. Soyez les bienvenus! veniți la Comisia Transport și Turism. Sunteți un actor cheie, în special în ceea ce privește legislația cu privire la căile ferate și sper că vă, veți, veți reveni să ne vizitați. Al doilea lucru pe care trebuie să vă spun este că uh, cu mult regret și cu mare tristețe unde este? E aici. că adorabilul nostru, Walter Goss, care e aici 24 de ore din 24, monitorizează tot ceea ce facem, îmi trimite mesaje WhatsApp, WhatsApp pentru a mi aminti să nu uit anumite lucruri. Walter, dacă pot să-mi uh, permit să-ți spun pe numele mic, țin să îți uh, mulțumesc și să te felicit pentru profesionalism. Walter a participat la 130 de reuniuni a Comisiei Transporturi. A suferit, uh, ca și noi, uh, cele 66 reuniuni de coordonare din 2012 până în 2019 și nu părăsește Parlamentul, pleacă la Comisia ITRE nu e foarte rău. Dar cu mari regrete vă lăsăm să plecați. Ținem cu toții să vă mulțumim. Comisia pentru transporturi este întotdeauna casa dumneavoastră și nu o să vă lăsăm să plecați atât de ușor. În numele Comisiei TRAN aș dori să-i spun uh, felicitări pentru toată munca de până acum. În numele colegilor mei vreau să vă felicit și uh, să vă aplaudăm. Vous voulez dire un petit mot, Walter Peter, vreți să spuneți ceva sau sunteți prea emoționat? Bun. Și îl avem aici și pe înlocuitorul său, domnul Klaus Bayer. Uh, am pus ștacheta foarte sus. Klaus Bayer. Klaus, dacă pot să-mi permit acest lucru, aveți deja un club de fani în Comisia TRAN, nu știam acest lucru. Bun venit în orice caz. Printre noi veți vedea că avem o atmosferă foarte profesionistă. Câteodată există tensiuni, însă întotdeauna reușim să le rezolvăm. În orice caz, vă aflați acum, uh, sunteți pilotul uh, avionului. Bun venit în comisia noastră pentru transport. Vă mulțumesc. Alors, nous allons commencer. Începem lucrările așadar. Putem să adoptăm ordinea de zi fără obiecții? Nu aveți obiecții. Pentru a începe, îi urez, urez bun venit uh, a, la doi membri din secretariatul TRAN, nu, deja am făcut-o. Însă o avem și pe doamna Laurence Vatran. Bun venit! Uh, care se, doamna Laurence se, se alătură secretariatului ITRE. și va fi asistentă la noi. Bun venit la comisia noastră! Putem să o aplaudăm, am aplaudăm. Mais ce n'est pas aussi... Euh, Avem însă și o plecare și sunt tristă astăzi pentru că trebuie să spun că Vera Georgieva este bolnavă. Nu a vrut să-i spunem la revedere și a fost asistentă la comisia noastră, foarte devotată muncii sale, întotdeauna ne-a ascultat. S-a luptat pentru buna funcționare a comisiei ITRE și îi urăm mult succes. Uh, ne gândim la ea în această zi. Vom trece acum la voturi, însă înainte de a ajunge la voturi, trebuie să verificăm dacă avem numărul de membri prezenți în sală. Aveți eh, cartele de vot, introduceți-le în consolă, votați, eh, facem un vot de probă. Hein, T'as vu ça, euh, Dominique Riquet C'est bon, il n'y a pas assez de... Pep... Y a assez de pep... Da, sunt, nu sunt prea mulți socialiști, prea puțin PPE, suntem în ordine. Așadar, începem. În primul rând, raportorul nostru, Radoș, doriți să interveniți înainte de acest vot? Vă dau cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, ten European members can... Mulțumesc foarte mult. 10 uh, state membre au semnat un acord cu Republica Filipine. Conform acestui acord, se pot retrage anumite sau suspenda anumite autorizații sau permise pentru companiile transport, aerian care nu sunt deținute de uh, cetățenii respectivului uh, stat, de mem- stat membru care vrea să le retragă. Uh, Curtea de Justiție a hotărât că astfel se face o discriminare împotriva uh, întreprinderilor europene și după această hotărâre a curții, Comisia a lansat negocieri cu Republica Filipinelor, iar aceste negocieri s-au încheiat. S-a semnat acordul în noiembrie anul trecut și Consiliul a solicitat acordul Parlamentului European, iar eu vreau să rog uh, membrii Comisiei Trans să sprijine acest acord. Mulțumim foarte mult! Am văzut raportul dumneavoastră cu privire la încheierea acordului între uh, Uniunea Europeană și Republica Filipinelor privind anumite aspecte din serviciile aeriene. Deschid votul. A votat toată lumea, am închis votul. Ce treabă excelentă! Deci iată ce consens, ăsta consens. Oh, mais je vous avais pas vu, comment ça va? Nu v-am văzut, ce mai faceți? Haideți să trecem la al doilea vot cu privire la completarea directivei 2010 40 a Uniunii Europene cu privire la utilizarea de ITSC și dau uh, cuvântul domnului Riche. Vă rog. Vă mulțumesc! În cel de mari afecțiuni pe care o am pentru comisarul nostru și pentru raportor, draga mea colegă, care susține această propunere, vă voi explica de ce consider că ar trebui să obiectăm. Și asta nu e un obicei de-al meu, dar mă rog. După cum unii dintre dumneavoastră au aflat, s-a declanșat o campanie de informare, con, de informare cu informații contradictorii, ceea ce este surprinzător pentru că e vorba de două tehnologii diferite, una bazată pe wireless și una pe 5G. Este vorba despre o campanie de informații care a fost declanșată în urma obiecției care a apărut. Unii susțineau o teză și ceilalți susțineau cealaltă teză. Iar eu vreau să vă spun de la început că nu sunt de acord mm, cu susținerea uh, uneia dintre cele două tehnologii, pentru că nu acesta este sensul obiecției pe care vă propun să o susținem astăzi. În această campanie cu informații contradictorii am auzit argumente care se băteau cap în cap și care vizau disponibilitatea tehnologiei, alegerea industrială, adică natura și performanța sa, argumente de securitate rutieră, motive care țineau de performanța um, în domeniul de securitate, și am auzit și motive cum că o anumită alegere sau alta s-ar înscrie bine în strategia globală viitoare a Uniunii Europene. Deci, iată, argumente care se băteau cap în cap și s-ar putea chiar spune că în fiecare domeniu de discuții au apărut argumente pentru ambele tabere. Au apărut argumente, evident, Uh, din partea industriei uh, mobilității, din partea industriei digitale, etc. și inclusiv din partea utilizatorilor. În total, evident, când avem o campanie de această natură cu argumente care uh, de multe ori pot fi înțelese pentru ambele părți, tot ceea ce putem să spunem este că apar îndoielile. Și per total, eu am considerat că aceste argumente trebuie să fie luate în considerație pentru că uh, pun sub semnul întrebării ceea ce ar fi oportun să se facă. Din punctul meu de vedere, ca să hotărâm uh, ce este oportun să se facă, trebuie să hotărâm uh, cărui argument vrem să acordăm prioritate. Dar aș vrea să subliniez următoarele lucruri. În primul rând, uh, acest uh, semn de întrebare este foarte prezent și uh, este simțit de majoritatea părților implicare. În primul rând, el este prezent și în sânul Comisiei Europene. După cum știți, vicepreședintele care se ocupă de uh, partea digitală în Comisia Europeană a scris că nu este de acord cu faptul că prin acest act delegat se face o alegere un lucru care e deja destul de deranjant. Un al doilea semn de întrebare are de-a face cu faptul că um, nimeni nu a făcut această alegere în, lume, în întreaga lume. Fie că n-a fost cazul cum a fost în China, fie că, la fel ca în Corea și Japonia, s-au făcut alte alegeri. Deci, practic, ideea este că în întreaga lume modernă, nimeni nu a făcut această alegere. Și un al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că această alegere se face în niște condiții foarte um, uh, deosebite, pentru că suntem în final de mandat, comisia noastră se întâlnește cu 31 de membri și cu câțiva supleanți, cărora le mulțumesc, dar până la urmă suntem în condiții de reflexie și serenitate, între ghilimele, care lasă de dorit. Și în ultimul rând, dacă facem această alegere, nu, nu vom respecta principiul neutralității tehnologice pe care l-am respectat întotdeauna în tot ce am făcut. Așadar, consider că, probabil, fără a vrea de altfel să sprijin una dintre cele două tehnologii, consider că semnele de întrebare sunt mai mult decât serioase. În al doilea rând, în realitate nu există argumente extrem de solide ca să se considere că această reflexie este atât de importante, importantă încât să trebuiască ca această decizie să fie luată pe final de mandat în condițiile în care uh, reflectăm acum. Deci, per total, mi se pare rezonabil să ne arătăm suspicioși și să fim prudenți pentru că este o alegere considerabilă, nu este o alegere lejeră, este o alegere care ne va angaja pentru anii care vor veni într-o direcție pe care va trebui să continuăm. Deci, eu nu vă cer prin această obiecție să sprijiniți o tehnologie în detrimentul alteia, ci aș vrea să exprim o îndoială în sensul că există multe probleme care se bat cap în cap, nu s-a rezolvat încă această problemă Uh, nu a luat nimeni în întreaga lume această alegere și vă amintesc că 5G se folosește deja de mult timp în uh, întreaga lume. În Germania s-a respins uh, recent tehnologia wireless în uh, favoarea celei 5G în industrie. Deci, iată, sunt multe argumente și eu aș vrea să vă cer prudență în sensul că ar trebui să spunem că această discuție trebuie să aibă loc în alte condiții de timp și spațiu, pentru că este o alegere foarte importantă și, și Comisia este de acord că trebuie să ne îndoim. Deci, doamnă președinte, vă rog să fim prudenți, să reflectăm și să așteptăm puțin, să ne gândim, să nu ne angajăm uh, pe un drum care este irreversibil și care poate să fie contestat nu zic contestabil. Iată, doamnă președinte, motivele pentru care înaintez această obiecție. Dacă mă sprijină măcar uh, șapte colegi, aș vrea să facem uh, vot prin apel nominal, pentru că consider că ar fi cazul să se întâmple acest lucru, Trebuie să discutăm despre această decizie, despre care se va mai vorbi și în anii care vor veni. Mulțumesc foarte mult, domnule Riche, ca să înțeleagă toată lumea bine. Raportorul pentru obiecție este domnul Riche, dar raportorul pe actul delegat este doamna Maisner. Doamna Maisner, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Bun, bun. Mulțumesc. Într-adevăr, este uh, negativ să apară obiecții împotriva acestui gen de act delegat. Domnul Riche ne-a explicat de ce face acest lucru, nu ne-a spus un lucru, uh, dar știm de ce nu ni l-a spus. Avem trei luni ca să spunem dacă suntem pro sau contra, aici sunt doar două luni. Evident că ar fi fost mult mai bine dacă uh, am fi avut mai mult timp, am fi vrut să facem asta mai repede, dar nu am avut această posibilitate. Asta în legătură cu timpul. Cred că atunci când suntem convinși că o decizie e corectă și se poate lua, ea ar trebui să fie luată pentru că până la urmă și până acum nu am folosit tot termenul de trei luni. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt ok. Dumneavoastră ați spus, domnule Riche, de asemenea că uh, domnul comisar este sceptic, a scris acest lucru, într-adevăr, dar de facto, după ce doamna Bulș a vorbit cu dumnealui, și a explicat că ar trebui să se discute în colegiu despre acest lucru. Dumnealui și-a retras respectiva declarație pentru că a înțeles că majoritatea comisarilor este de părere că ceea ce a propus DigiMove este în regulă. Deci, din punctul meu de vedere, ă, a trecut ceva timp deja peste acest lucru și cred că majoritatea a spus deja că ar trebui să mergem în această direcție. Să fim neutri din punct de vedere tehnologic mi se pare foarte important întotdeauna, dar aici este important este că ă, dacă avem o tehnologie destul de matură cât să fie folosită, este bine. Din acest motiv, este posibil și avem posibilitatea întotdeauna să uh, mai schimbăm lucrurile și să creăm și alte tehnologii compatibile. Dacă 5G nu este matură, o putem introduce mai târziu și am vorbit deja cu firme care au spus că dacă nu asta e alegerea de la început, poate fi introdusă după aceea. Deci ideea este că dacă începem acum, de exemplu, cu 5G, uh, putem să mergem pe acest drum și după aceea să mai facem completări. Acest lucru ne poate ajuta, de exemplu, la siguranța rutieră, pentru că uh, pentru noi a fost întotdeauna o prioritate să în, în, preîntâmpinăm accidentele auto și asta merge în acea direcție. De la început am văzut că Comisia ne-a ținut um, la curent cu toate noutățile, întotdeauna am fost informați în legătură cu uh, cele mai mari noutăți ale tehnologiei și Comisia întotdeauna a, a avut rapoarte și s-a concentrat în proiectele legislative să adapteze infrastructura la tot ce este nou și asta face Comisia și acum. Din punctul meu de vedere, există aici inter- interese naționale care se bat cap în cap și pot să spun același lucru pentru că ați spus și dumneavoastră. În Germania există um, producători auto care spun că preferă să mai aștepte pentru că nu au posibilitatea încă să integreze 5G, alții spun uh, haideți că noi suntem pregătiți, haideți cu 5G și uh, Așadar apare această diferență. Eu înțeleg acest lucru și am analizat foarte bine situația. Știu că există dubii din punctul meu de vedere, ceea ce propune Comisia este matur și este corect și de aceea propun acest act delegat. Putem să începem cu 5G sau cu altceva și venim cu o completare mai târziu când apare și următoarea tehnologie și e matură. În plus, dacă vorbim despre o obiecție, acest lucru este democratic, democratic într-adevăr, dar va dura un an până vom începe să discutăm după aceea despre altceva. Până putem să venim cu o nouă structură, este un an care se pierde pentru asigurarea siguranței rutiere. De aceea, Dominic, cred că ar fi mai bine să respingem această obiecție. Dominic, tu ai spus că nu ești pentru una sau uh, cealaltă tehnologie. Amândouă ar trebui să fie disponibile și ar, asta ar trebui să se întâmple pentru siguranța rutieră. De aceea propun să respingem această obiecție. Cum Meissner. Mulțumesc foarte mult, domnul Meisner. Așadar, ni s-a solicitat de către domnul Riche să facem un vot cu apel nominal. Pentru asta însă e nevoie nu de șapte, ci de zece deputați pentru această propunere. Deci deschid votul acum pentru acest vot cu apel nominal. Am deschis votul. Dacă da sau nu, dacă sunteți de acord să facem un vot nominal pe acest text. Tout le monde a voté? A votat toată lumea. Atunci închid votul. Deci, într-adevăr, aveți peste 10 deputați care doresc un vot cu apel nominal. Bun. Atunci trecem la vot. Am deschis votul.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 Așadar, de acum vom redacta această obiecție și o vom transmite către Comisia Europeană. Acesta este efectul. Ba nu, corectează doamna președinte, o vom transmite către plen, ceea ce înseamnă că pe ordinea de zi a plenului de săptămâna viitoare vom avea din nou acest text. E clar? Deci, această obiecție este supusă atenției plenarei. Înainte de a încheia, și nu este ultima noastră ședință aceasta, trebuie să vă spun care e data următoarei ședințe, și anume 11 aprilie. Contez pe, dumneav- pe prezența dumneavoastră la această dată și acum am încheiat această ședință. Se suspendă.